Stimați colegi, este o bucurie pentru mine, o onoare, doamnelor și domnilor, să vă pot comunica că conferința președinților a adoptat cu unanimitate la propunerea forurilor acestui uh, Parlament ca doamna Tsai să primească premiul Zaharov al uh, Parlamentului European. doamnelor și domnilor malala este o tânără fată cunoașteți destinul său este o fată care a avut curajul să se ridice împotriva unei lumi dominate de bărbați și să spună vreau să merg la școală, vreau să îmi exercit dreptul la educație. Eu, ca fată, sunt un membru cu drepturi egale al aceste, a acestei societăți. Exemplul ei a dat curaj și altor fete. A dat curaj unei întregi grupe de fete din, acest, din această zonă să-și ceară drepturile. Și acest curaj uh, a făcut ca niște infractori îngrozitori, oameni pe care nu putem decât să-i disprețuim, să o, să o împuște. Și au vrut să o ucidă, nu numai pentru a o ucide pe ea, ci spiritul pe care îl reprezintă. Slavă Domnului, această fată a supraviețuit acestui atac. Și fiecare care a urmărit destinul acestei fete și care a văzut cum această fată, după ce um, s-a însănătoșit și-a, con- și-a continuat lupta fără a se lăsa intimidată, ci s-a simțit chiar um, încurajată să continue pe această cale după um, reacția publicului uh, de la nivel mondial. Ei bine, toată lumea care a văzut acest uh, lucru nu poate decât să admire această tânără fată. Stimați colegi, vă sunt recunoscător dumneavoastră și conferinței președinților pentru această decizie de a acorda acest premiu Malalei. Este o decizie pentru această fată, dar este și o decizie pentru o atitudine, o atitudine a Parlamentului European că peste tot în lume, femeile și bărbații au aceleași drepturi. Ca toate femeile și toate fetele care își cer drepturile vor avea de partea lor un aliat sigur, Parlamentul European. Sunt mândru că s-a luat această decizie și mă bucur și cred că cu toții ne bucurăm și aștept cu nerăbdare ca această uh, tânără fată să fie alături de noi în noiembrie la Strasburg, astfel încât să-i putem înmâna acest premiu. Cred că va fi una din marile ore ale acestui uh, Parlament și unul din marile momente ale acestui Parlament. Lupta acestei fete nu este o luptă comparabilă cu ceea ce facem noi aici. Este o tânără, adolescentă, care a fost amenințată cu moartea. O fată de 11 ani, căreia i s-a spus te vom ucide pentru că vrei să mergi la școală. De cât curaj este nevoie să te opui unei astfel de amenințări? Din punctul meu de vedere, deja Malala este o personalitate extraordinară a secolului 21. Doamnelor și domnilor, astăzi pentru a 11 are, 11 oară are loc Ziua Internațională împotriva pedepsei cu moartea. Parlamentul European de decenii luptă pentru abolirea pedepsei cu moartea în lume. Europenii sunt de acord și convinși că oricât de îngrozitoare ar fi o, o crimă, o infracțiune, nu trebuie să îi se răspundă cu o ucidere în